E vorba de raportul uh, privind raportul Comisiei privind Turcia pe 2016, uh, examinarea amendamentelor. Știți cu toții că Turcia a avut o perioadă dificilă, s-a confruntat cu probleme, o lovitură de stat în luna iulie anul trecut. În aprilie a avut loc un referendum cu privire la uh, Constituție. Uh, apoi uh, a existat uh, uh, un, uh, o solicitare de raport uh, uh, pentru comisia noastră. Știm că uh, încă există în Turcia stare de urgență. Uh, domnul Tajani cu domnul Juncker s-au uh, întâlnit cu președintele Erdogan și după raportul de la AFET a avut loc Uh, o uh, dezbatere utilă cu privire la relațiile UE-Turcia. Aș dori să vă reamintesc că uh, comisia noastră intenționează să organizeze o um, deplasare împreună cu subcomisia pentru drepturile omului în Turcia, nu știu, avem încă data, dar în orice caz aș dori să dau cuvântul raportoarei Piri. Mâine vom vota la ora 9 raportul și deci doamna Piri primește cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor alternativ, secretariatului și, bineînțeles, uh, co colegilor, cooper um, colaboratorilor noștri de la grup uh, care au petrecut ore nu doar ore, zile lungi ca să pregătească acest raport. Știu că la Parlament uh, uh, diferă foarte mult opiniile în funcție de grupul politic de la Turcia, dar mă mândesc, uh, mă mândresc cu faptul că nu ne lăsăm trași într-o parte sau alta, precum Consiliul, și că am reușit să ajungem la un mesaj comun. Deci, în pofida diferențelor dintre noi, vă pot spune că majoritatea grupurilor importante sprijină poziția noastră pe care am hotărât-o, deci am avut 396 27 de amendamente, am ajuns la 25 de amendamente de compromis, ceea ce este minunat. E foarte clară această linie, respectiv că evaluarea noastră, și e vorba de o poziție unilaterală, Uh, deci poziția noastră fără echivoc este că Turcia nu respectă criteriile de la Copenhaga și deci uh, Parlamentul solicită statelor membre și Comisiei dacă pachetul constituțional uh, va fi pus în aplicare, va trebui să ducă la suspendarea negocierilor de aderare. Noi uh, suntem una din cele trei instituții europene care are o strategie clară și o linie puternică cu privire la Turcia. Cu toții considerăm că faptul că a nu lua poziție sau a respecta doar poziția personală nu va duce la o declarație mai puternică. Și deci, uh, în luna noiembrie, când Parlamentul, cu excepția 37 de state membre, au uh, sprijinit înghețarea negocierilor de aderare, mă bucur de faptul că încă o dată suntem uniți și că transmitem un mesaj fără echivoc și în această săptămână când liderii noștri se întâlnesc, iar mesajul Parlamentului nostru este uh, unanim. Am avut dezbateri înainte la Parlament în legătură cu situația din Turcia, nu o să le repet, cu toții suntem de acord cu evaluarea, respectiv că situația nu se îmbunătățește. De fapt, uh, într-o săptămână, un uh, judecător uh, a fost condamnat la închisoare, un membru al Uh, partidului uh, CHP din opoziție a fost condamnat la închisoare cu 25 de ani. Uh, opoziția a ieșit pe stradă în Turcia, deci se deplasează între Ankara și Istanbul cu pancarte pe care scrie dreptate și sper ca și votul de la comisia noastră de, la, de mâine dimineață să transmită un, semnaj, un semnal puternic populației din Turcia, respectiv că vom fi întotdeauna de partea celor care luptă pentru democrație. Mă opresc aici, nu știu dacă sunt întrebări uh, înainte de votul de mâine. Vă stau la dispoziție pentru răspunsuri, dar în orice caz mă mândresc cu faptul că al treilea an la rând raportorii alternativi au uh, jucat cu toții un rol foarte important, s-a ajuns la această concluzie și sper ca mâine să avem un vot uh, covârșitor în favoarea acestui raport. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Acum o să dau cuvântul raportorilor alternativi, doamna Mănescu. Mulțumesc foarte mult! o reprezint pe doamna Zomer, o uh, felicită pe doamna raportor pentru cooperarea foarte bună. Anul trecut am avut un rezultat foarte bun, rezoluția noastră. Din păcate, au, fost, uh, au avut loc câteva evoluții dramatice de atunci încoace. Uh, puciul din Turcia și apoi referendumul constituțional. În pofida acestor evoluții am avut patru negocieri Uh, pentru compromisuri uh, care au uh, vizat măsuri după puci, apoi referendumul constituțional și faptul că nu se respectă criteriul de la Copenhaga, cât și încălcarea libertății de exprimare, a libertății mass media și a libertății de cult e foarte important să ajungem, că am ajuns la un compromis în ce privește suspendarea negocierilor de aderare. Acestea ar trebui să fie întrerupte dacă pachetul constituțional uh, va fi pus în aplicare neschimbat, pentru că schimbările nu respectă criteriile de la Copenhaga, uh, cele care sunt, uh, au fost pronunțate de Comisia de la Veneția. E foarte important să vorbim la unison și să condamnăm comportamentul dictatorial al președintelui. Apoi, fondurile de aderare, un alt subiect foarte important. Am dorit ca ele să fie întrerupte cât mai repede, cu putință. Într-adevăr, nu uh, înțelege nimeni de ce încă vărsăm bani Turciei, dar în orice caz, înainte trebuie să punem capăt negocierilor de aderare. Deci, uh, uh, am dorit ca negocierile și uh, finanțarea să fie suspendate în același timp. Uh, subliniem faptul că aceste fonduri, care deja au fost uh, promise Turciei, să fie alocate direct societății uh, civile din Turcia, în mod explicit, mai ales refugiaților din Turcia. E foarte important că am uh, menționat și insultele și defăimarea care au fost proferate înainte de referendum faptul că cetățenii europeni au fost calificat uh, de, calificați de naziști, apoi uh, chestiunea cipriotă care face obiectul discuțiilor de ani de zile încoace, deci noi uh, reconfirmăm rezultatele raportului de anul trecut, dar recunoaștem și progresele din ultime luni. Am avut negocieri foarte bune, am ajuns la amendamente de compromis bune, am ajuns la un cost de calitate care sperăm să fie votat majoritar mâine, majoritar mâine la vot. Mulțumim! Domnul Belter, acum. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu doamnei Catiperi pentru negocieri. Îmi amintesc de reuniunea pe care am avut-o pentru amendamentele de compromis. Eh, eh, doamna Peri a prezentat, a avut o, mm, un șir de argumente foarte uh, raționale și mă bucur de faptul că am reușit să ajungem uh, la un uh, teren comun pe foarte multe chestiuni dificile sau spinoase. Cred că acest proces de negociere a fost foarte important Uh, am uh, obținut împreună cu toate grupurile politice să obținem uh, amendamente de compromis. Mă bucur de faptul că am putut continua cu această rezoluție. Dacă ne uităm din afară la ce s-a întâmplat cu referendumul, să nu uităm că uh, sunt problema e că societatea civilă trebuie să se bucure de sprijinul nostru și trebuie să acordăm acest sprijin societății civile. Apoi să ne uităm ce s-a întâmplat uh, și la nivel uh, înalt în Turcia, ce a făcut președintele, dar să nu uităm nici pe oamenii de rând. Să nu uităm Să nu uităm uh, de cum s-a vorbit despre cetățenii germani, Uh, s-a spus uh, că uh, Turcia ar trebui să plece din Germania, ar trebui să se poată să, să se întoarcă într-o țară democratică și Europa ar trebui să încurajeze procesul democratic în Turcia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. M-am grăbit foarte tare. Sper să fiu coerentă. E o adevărată provocare, având în vedere situația din Turcia. Doamna raportor și raportorii alternativi, după negocieri aprinse, au găsit linia potrivită. Deci, pe de o parte, solicităm, deci reamintim rezoluția de anul trecut, Uh, Parlamentul dorea să existe consecințe foarte grave legate de încălcarea drepturilor omului și a uh, libertăților fundamentale din Turcia, mai ales după această tentativă de lovitură de uh, stat, care a ieșuat, dar care a fost urmată de consecințe. În al doilea rând, o evoluție principală a fost reprezentată de către referendumul pe marginea Constituției și împreună cu Uh, celelalte grupuri, am spus că dacă acest pachet este adoptat neschimbat, atunci, în mod automat, și uh, spun, uh, subliniez cuvântul din păcate, va genera o situație în care Turcia nu va respecta criteriile de la Copenhaga și în raportul nostru spunem lucrurile acestea tare. Practic este miezul eforturilor noastre de până acum Aș putea vorbi despre tot ce ne îngrizorează în legătură cu respectarea drepturilor fundamentale, a libertăților, că e vorba de libertatea mass media, drepturile minorităților, a persoanelor cu stiluri de viață diferite, că e vorba de independența justiției, procesul de tragere la răspundere într-o democrație și așa mai departe, dar Parlamentul întotdeauna de ani de zile a pus accentul pe toate aceste principii de bază. Și mă bucur că, indiferent de culoarea politică, am avut cu toții aceeași linie, dar mă îngrijorează lipsa curajului din partea Comisiei Europene și a Consiliului. Și deci cred că este și mai important ca noi, reprezentanții eu, oamenilor din uh, Europa, să uh, tragem o linie foarte clară să spunem lucrurilor pe șleau, să spunem că toate cele care se întâmplă acum în Turcia au consecințe reale. Și în fine, aș dori să spun, pentru că e un subiect care a intervenit uh, în dezbateri mm, în relațiile UE-Turcia și în acest raport, cred că este foarte important ca eu și grupul meu și Parlamentul să nu intenționeze ca raportul să fie văzut ca o palmă pentru cetățenii din Turcia care sunt îngrijorați în legătură cu direcția în care se îndreaptă țara lor. Dar dacă noi, în Europa, nu respectăm anumite principii fundamentale, cine o va face în locul nostru? Și mă întreb dacă vom face un serviciu celor care își doresc să trăiască într-o turcă mai, de- turcă mai democratică, care respectă drepturile minorităților, unde se are loc o separare a puterilor și unde se, există statul de drept. Deci e foarte important că, să se înțeleagă că noi ne-am dorit ca uh, raportul acesta să fie urmat de fapte concrete în Turcia. Înțelegem că este vorba de un subiect care polarizează. Uh, sigur că nu uităm pe actorii din societatea civilă, universitar, mediul uh, de afaceri care e îngrijorat de făgașul pe care a luat-o Turcia, dar nu am avut o marjă prea mare de manevră în ce privește principiile europene trebuie să tragem la răspundere țările care se află în proces de aderare. Domnul Hagi Georgiu. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportoarei noastre, doamnei Cati Piri. Avem uh, de-a face cu un raport uh, în care uh, a treia oară consecutiv i-a uh, implicat pe toți uh, colegii, i-a implicat pe coraportori. Aș dori să îi mulțumesc pentru că am reușit să obținem un text care cred că merge în direcția cea bună. Aș dori să vorbesc despre chestiunea cipriotă. Sigur, nu o să surprind pe nimeni, pentru că uh, în 29 iunie vor fi reluate negocierile la Geneva. Noi, la Parlamentul European, trebuie să ne asigurăm că transmitem un mesaj suficient de puternic și în atenția Consiliului și a Comisiei. Și aș dori să spun că încă o dată, sau de fapt de această dată, la Geneva se va juca viitorul comunității uh, uh, turce și cipri, uh, cip, uh, elenofone din Cipru. Din păcate, Sigur că Uniunea Europeană își dorește să ajungă la o soluție ambițioasă, dar cred că nu a făcut suficient pentru a atinge acest obiectiv atât de ambițios. Turcia încearcă să lase de crezut că chestiunea cipriotă nu ține cont de Uniunea Europeană. Președintele a spus că, până la urmă, nu e nici măcar de competența ONU. Deci vă dați seama că astfel de declarații sau de poziții publice nu au cum să ne ajute prea mult în aceste negocieri. Și alți uh, politicieni uh, la nivel înalt uh, din Turcia își doresc să se ajungă la o soluție în chestiunea cipriotă. Deci eu aș dori ca aici, la Parlament, la Consiliu și la Comisie, să se transmită un mesaj, să se exercite presiune asupra părții Uh, turce pentru a soluționa cu adevărat uh, problema cipriotă. Mereu uh, mi se pune aceeași întrebare, de ce să exercităm presiuni doar asupra Turciei? Răspunsul este foarte simplu. Turcia este o forță de ocupare în Cipru. Și practic aceasta este problema reală. Bineînțeles că mai există și relația între ciprioții greci și ciprioții turci, însă dacă nu ar fi fost decât această problemă, ea ar fi fost de mult soluționată. În ce privește raportul de care discutăm astăzi, spuneam că el merge în direcția cea bună, dar mai există și uh, anumite aspecte care ne preocupă, de exemplu, renoirea acordului de Uniune Vamală între UE și Turcia. Nu știu cum acest uh, acord ar putea să fie reunit, să fie renoit în condițiile în care Turcia nu pune în aplicare acest uh, acord uh, de Uniune Vamală cu toate statele membre ale UE. Apoi, în ce privește liberalizarea vizelor, nici ea nu este liberalizată în partea turcă pentru cetățenii ciprioți. Deci, încă o dată, felicitări, doamna Piri. Am, aș dori ca noi toți să depunem toate eforturile necesare pentru ca negocierile de la Geneva să fie încununate de succes. Să găsim o soluție la chestiunea cipriotă. Mulțumesc! Domnul Bochner. Mulțumesc uh, foarte mult, Buchner. Mulțumim, doamnă raportor, pentru eforturile depuse. Eu reprezint pe raportorul alternativ de la noi. El se declară mulțumit de compromisul 5 cu privire la suspendarea negocierilor de aderare în cazul în care noua Constituție intră în vigoare neschimbată. Însă, cu îngrijorare, notăm că descri- descrierea situației actuale din uh, Turcia nu reflectă, nu reflectă degradarea situației drepturilor omului din uh, această țară. Faptul că guvernul folosește pretextul mișcării Gülen pentru a închide mii de uh, persoane. Doar se menționează acest lucru în uh, raport. În urmă cu câteva minute am primit uh, un raport în ce privește o nouă arestare care tocmai a avut loc. Am fost în regiunea curtă, curdă din Turcia în urmă cu câteva luni. După ce am plecat de acolo, multe persoane cu care am vorbit au fost arestate. Probabil datorită faptului că vorbiseră cu noi. Ne dezamăgește faptul că nu se menționează aproape deloc uh, faptul că Turcia e în pragul războiului civil sunt doar două dintre preocupările noastre majore, dar uh, un antevorbitor a menționat acest lucru. Noi ne opunem puternic Uniunii Vamale. Mulțumesc! Mulțumim! Vorbim acum la oratorilor numele propriu. A pentru că dau un minut fiecărui vorbitor, pentru că avem apoi reacțiile politice de la, cu America Latină, vă rog. Domnul Cristoforu, mulțumesc foarte mult. Uniunea Europeană se bazează pe valori și pe principii. Turcia nu respectă niciuna dintre aceste valori și cel mai grav este faptul că Turcia își bate joc de valorile acestea europene, le îndreaptă împotriva acestor state europene. De pildă, problema turco-cipriotă, intrarea pe teritoriul, protocolul de la Ankara nu este explicat. Acestea sunt adevărate insulte adresate cetățenilor europeni, iar nici Uniunea Vamală nu este aplicată de către Turcia. Și mă întreb unde e solidaritatea pe care uh, ar putea să o aibă statele membre față de uh, Cipru, în condițiile în care Uniunea Vamală nu se aplică acestei țări. Acordul uh, înseamnă un efort, însă Uniunea Europeană a spus că nu va exista vreun acord dacă Turcia dacă Turcia nu garantează securitatea pe teritoriul Ciprului, dar de fapt Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de asta. Mulțumesc. Domnul Papadakis. Mulțumesc foarte mult. Doamna raportor și ceilalți raportori, consider eu, au descris uh, foarte bine și foarte exact ce se întâmplă cu situația drepturilor omului în Turcia. Aș menționa un aspect care de fapt a fost reiterat aici. Comisia încearcă actualmente să dea un nou imbold Uniunii Vamale cu Turcia. De ce? De ce se întâmplă acest lucru? Anumite state membre au interese economice, bineînțeles, ca și anumite firme din Turcia, însă Dincolo de aceste aspecte, ce mesaj se transmite în acest fel Turciei? E un joc aici, un joc uh, uh, de abația ascunselea între noi și Erdogan și e din ce în ce mai dificil să practice acest uh, joc. Nu știu dacă Consiliul e serios atunci când vrea să renuiască acest acord. Doamna Gomes, în primul rând vreau să mulțumesc lui Cati și tuturor celor care au reușit să găsească puncte de convergență în acest uh, raport. Este important, foarte important ca Parlamentul să ofere un mesaj puternic și uh, clar. nu un mesaj numai către domnul Erdogan, ci mai cu seamă un mesaj către poporul turc, un mesaj de solidaritate. Ei au nevoie de solidaritatea noastră, turcii. Și asta înseamnă și critici acerbe împotriva dictaturii lui Erdogan, care nu numai că încalcă flagrant criteriile de la Copenhaga, dar mai încalcă și multe alte drepturi, inclusiv dreptul de liberă exprimare, să nu mai menționăm uh, torturile și asasinate care au loc uh, în, priz, uh, în închisori, care nici măcar nu mai sunt contabilizate. Săptămâna trecută, domnul Dogan a dat un interviu la televiziunea portugheză și, de fapt, el a acuzat jurnalistul acela care i-a pus o întrebare și l-a criticat în legătură cu anumite măsuri din uh, lovitura de stat. Domnul președinte, întrerupe. Doamna Comeș uh, continuă. Este absolut incompatibil și trebuie să fim foarte, foarte pe poziția noastră. Mulțumesc. Yes. Domnule Pitideos, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Relațiile dintre UE și Turcia. Sunt unele foarte, foarte vechi. De zeci de ani avem aceste relații, însă cancerul este declarat. Nu s-a schimbat nimic. Iar noi, ca Uniunea Europeană, trebuie să înțelegem ce este Turcia și ce obiective are și așa mai departe. Trebuie să înțelegem uh, care e situația reală, să continuăm să închidem ochii și să flatăm această țară în condițiile în care chiar și uh, anumite rapoarte subliniază că polit- uh, politica UE este o politică a struțului, și uh, noi toți sperăm că Turcia va, își va schimba comportamentul, că va, nu va mai amenința Cipru și așa mai departe. Dar nu așa stau lucrurile o politică realistă la adresa Turciei trebuie să fie una dură. Nu trebuie să mai dăm niciun fel de finanțare acestei țări, dacă nu, nu vom progresa deloc. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă este să compar acest raport cu alte rapoarte din trecut, Cred că doamna raportor se găsește într-o situație încă și mai complicată decât uh, predecesorii săi raportori. Însă, acest uh, text uh, nu trădează realitatea. Aș avea însă o întrebare pentru doamna Piri. De ce această schimbare pentru un embargo Um, pentru uh, interzicerea vânzării de arme dinspre Germania și Austria către Turcia. Deci această observație nu a fost reluată în raport. Este dezamăgitor. Uh, e vorba de obligațiile UE uh, față de Turcia, mai ales când vine vorba de Cipru. Nu, deci e vorba de obligații foarte importante, obligații europene. Statul de drept european trebuie să fie respectat aici. Nu e vorba aici de opinii politice și bineînțeles că avem și problema Uniunii Vamale, problema amenințărilor împotriva zonei economice cipriote și așa mai departe. Foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc foarte mult. Uh, a fost un raport foarte complicat uh, și, de fapt, uh, subiectul ne preocupă de atâția ani de zile încoace aici la Parlament. Am avut o muncă deosebită care a fost efectuată. Mesajele sunt clare, așa cum clar trebuie să fie mesajul Parlamentului nostru față de Turcia. Nu mai putem să mai acceptăm status quo-ul relațiilor noastre cu Turcia, pentru că am avut această reformă constituțională de anul trecut, care a dus la multe polarizări, la foarte multe nedreptăți, la foarte multe încălcări ale criteriilor de aderare la UE a acestei țări și trebuie să vedem acum cum intrăm în această nouă etapă de dialog politic. Dialogul trebuie să continue. Noi, înainte, am acceptat aderarea și uh, niște fonduri pe această țară. Aceasta era forma în care dialogam cu ei. Acum, însă, poate că trebuie să intrăm într-o nouă etapă. Însă, 40% dintre turci nu au uh, votat în această reformă constituțională, să nu uităm. Domnul Popovski, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întâmpinăm... Uh, cu plăcere acest raport uh, al doamnei raportor pentru că a surprins foarte bine uh, toate aspectele relevante în legătură cu această țară. Împărtășim multe dintre temerile exprimate aici. Noi înșine le-am exprimat la rândul nostru în enumărate rânduri, mai ales când vine vorba de libertatea de exprimare, statul de drept, independența sectorului judiciar și drepturile omului. Suntem foarte uh, Uh, îngrijorați de regresele efectuate în, drept, în ce privește drepturile, libertățile ziariștilor, în ce privește libertatea de exprimare. Am avut uh, uh, un exemplu nefericit um, al șefului Amnesty International din Turcia, care a fost persecutat și avem exemple de aplicare arbitrară a legislației antiteroriste. Raportul dumneavoastră se potrivește pe deplin cu evaluările din 2016, pachetul extindere um, pentru Turcia, deci din 2016. Avem deci puncte puncte comune de îngrijorare, însă Turcia rămâne un partener foarte apropiat de noi. Noi dorim să ne-l ținem aproape și nu să ne depărtăm de el și este foarte important ca dialogul să continue între noi și foarte important uh, a fost și mesajul lui Erdogan față de Juncker și Tusk atunci când s-au întâlnit anul trecut în noiembrie. Au avut loc de altfel mai multe reuniuni și vor avea mai multe loc mai multe reuniuni la înalt nivel în următoarele luni și a, acestea sunt ocazii pentru a putea discuta mai mult despre economie, transport, energie, dialog politic și social, de, apil, de, ace, de asemenea dialogul privind migrația și finanțarea facilității pentru refugiați în Turcia. Apoi, discuțiile legate de eventuala renoire a Uniunii Vamale. Această discuție continuă la Consiliu, vreau să spun, și mai subliniez faptul că noi dorim să continuăm aceste relații și dialog, să urmărim cu multă atenție evoluțiile din această țară inclusiv implementarea amendamentelor constituționale. Mulțumesc foarte mult, domnule Popovski, mulțumesc tuturor celor care au înțeles că trebuie să mergem repede. Mâine votăm acest uh, raport, iar în plenar votul va avea loc în luna iunie. Mulțumesc. Da, uh, doamna Piri, dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să reacționez la cele câteva întrebări care au fost adresate. De pildă, în legătură cu uh, Uniunea Vamală. Am ajuns la același acord pe care uh, reușisem să îl avem atunci când AFET uh, discutase poziția proprie în legătură cu uh, intensificarea Uniunii uh, Vamale. Știm bine că Cipru are altă părere, știm că și GUE și Verzi mm, tot așa au alte poziții dar exista, exista totuși o poziție care s-a precizat a, a, a fetului, a Parlamentului și nu cred că acum trebuie să ne întoarcem din drum. Eu cred că avem aici o ocazie unică, probabil, um, de a deschide negocieri pe marginea Uniunii Vamale. Aceasta este o ocazie de a influența lucrurile în Turcia dar, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că toate statele membre din Uniunea Europeană se vor bucura de același tratament egal um, în această Uniune Vamală. Și, așa cum a spus un uh, coleg, uh, e nevoie uh, de un success story. Nu trebuie să renunțăm, să sperăm. Probabil că lucrurile se vor îndrepta. Și uh, vreau să mai spun că în ce privește Cipru, Uh, a menționat toate situații, toată gama de aspecte relevante. Nu am renunțat la a menționa uh, această situație, nu am scos nimic din textul acesta ce nu fusese exprimat mai devreme în legătură cu Cipru. Apoi, am auzit aici uh, niște observații retorice care mă surprind puțin. Ce vreau să spun? Nu cred că suntem uh, prea uh, blânzi când vine vorba de drepturile omului în Turcia. Eu cred că am vorbit aici și în multe alte ocazii despre arestări, despre situația ziariștilor, despre întemnițarea lor și așa mai departe. Deci cred că limbajul este cât se poate de dur, cel pe care folosim noi, dar nu vorbim despre război civil, pentru că noi știm aici că PPK este organizație teroristă, pur și simplu, deci PKK, Partidul Kurd. Situația este cât se poate de gravă, știm foarte bine că jumătate de milioane de persoane au trebuit să părăsească uh, locuințele lor din pricina acestor probleme. Eu nu cred că n-am menționat lucrurile așa cum trebuie, dar există și alte nuanțe. Când vine vorba de amendamente și de lovitura de stat, cred că aici la Parlament s-a discutat foarte mult despre asta, însă noi nu suntem un judecător Parlamentul și nu putem să știm încă cine a dat ordinul pentru lovitura de stat și cine nu l-a dat. Și atunci am spus că așteptăm în continuare dovezi copleșitoare în legătură cu uh, Uh, autorii și inspiratorii acestor lovituri de stat. Așa spune raportul. Apoi, doamna Piri, intervine domnul președinte, da, uh, și comisiei vreau să mulțumesc pentru comentarii Bineînțeles că toată lumea aici în Parlament își dorește să se apropie de Turcia, nu dorim să îndepărtăm această țară de noi, însă credem că anumite acțiuni trebuie urmate și de asumare răspunderii de niște consecințe și este foarte clar că în, în cadrul negocieri din 2005 se spune foarte clar că dacă sunt încălcări grave pe drepturile omului sau pe alte criterii de la Copenhaga, atunci uh, situația trebuie să fie cât se poate de clară. Mulțumesc foarte mult. Uh, insist pentru că aș dori ca toată lumea să poată să intervină și să ia cuvântul. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, relațiile politice ale UE cu America Latina. Domnul Javi Lopez de la Socialiști este raportor. S-au prezentat 258 de amendamente depuse de către colegii parlamentari A avut loc deja o prim tur de orizont uh, împreună cu raportorii din umbră și acum dau cuvântul domnului Lopez. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul președinte intervine. Vă rog dacă părăsiți sala să o faceți în liniște. Mulțumesc. De, uh, la verdad că i-am un primer intercambi. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut într-adevăr un prim, prim schimb de opinii cu ceilalți raportori și uh, așa câteva observații la cald pe marginea celor 258 de amendamente. În general vorbind, aș spune că amendamentele acestea vin în completarea sau în îmbunătățirea raportului meu. Care e interesul nostru? Ei bine, de a ajunge la un consens cât mai larg, cu putință, bineînțeles, pe marginea acestui raport. Însă, în același timp, trebuie să recunoaștem că există uh, puncte specifice pentru fiecare țară în parte. La unele amendamente am dorit să ajungem la unele compromisuri. Ideea este de a nu pune în pericol uh, filozofia, ideea proiectului inițial. Și anume, acest raport uh, trebuie să poată dinamiza relațiile dintre Uniunea Europeană și țările Americii Latine. Trebuie să se țină seama de întreg contextul internațional nou și cred că raportorii alternativi sunt de acord cu mine în această privință. Trebuie ca acest raport să vizeze instrumentele noastre de colaborare cu țările din uh, America Latină. Trebuie să vedem care sunt provocările comune cu care ne confruntăm și să avem o abordare uh, simetrică Ideea nu este de a face un raport pe fiecare regiune în parte, nu. Să vedem cum putem îmbunătăți uh, legăturile noastre și cum putem răspunde acestor provocări la nivel internațional. Precum spuneam, unele dintre aceste amendamente, multe dintre ele de, de altfel uh, sunt foarte, foarte bune și vin să îmbunătățească textul. Dar trebuie fixat calendarul în privința elementelor importante mai sunt unele elemente în curs de negociere actualmente. Vrem să ne concentrăm pe o perspectivă orizontală, așa cum am spus, iar observațiile vizează caze, cazuri specifice și dificultăți cu care se confruntă anumite țări. Evident, vrem să ținem seama și să luăm ca referință negocierile dezvoltate, avute în ultima perioadă. Oricum, sper că în următoarele săptămâni vom reuși să ajungem la un consens cât mai amplu cu putință. Încă o dată, vă mulțumesc tuturor. Luisa Grandes. Când sunteți gata. Domnul. Vă rog să mă scuzați pentru telefonul care îmi sună. Am marea plăcere de a spune că atitudinea domnului raportor este una foarte, foarte bună, a dat dovadă de foarte multă disponibilitate și uh, de deschidere către dialog. În uh, privința acestor compromisuri, ne-am uh, regăsit de altfel pe un temen, teren comun. Este, sunt, e clar care sunt valorile pe care dorim să le apărăm și acestea apar ca atare în raport. Împărtășim spusele raportorului și anume că trebuie să fim exigenți. Clar trebuie să dăm uh, să avem o abordare bazată totuși pe exigență în relațiile noastre cu țările din uh, um, America Latină și Caraibe, dar pe de altă parte nici să nu uh, apărăm în uh, instanțe care vor să dea lecții. Noi nu suntem aici pentru a da lecții nimănui până la urmă. Oricum, experiența noastră în regiune este foarte importantă drepturile omului, democrația, solidaritatea, pacea și statul de drept sunt uh, principiile inalienabile pe care trebuie să se bazeze cooperarea noastră cu țările din această regiune. Uh, totuși, în același timp, relațiile noastre cu țările din această regiune ar trebui să fie absolut prioritare. E vorba despre elementele legate de libertăți și, uh, până la urmă, în ultimii ani uh, s-au uh, adoptat politici care, să, care sunt foarte bune, mai ales pentru categoriile vulnerabile din aceste țări. Inițiativele în domeniul cercetării și dezvoltării sunt foarte bune și le saluăm, Uh, de asemenea și uh, toate inițiativele care vizează lupta împotriva traficului de stupefiante. Oricum, trebuie ca aceste țări să aibă cadre juridice credibile pentru a putea atrage investițiile. Uh, e vorba despre valori și principii extrem de serioase pe care trebuie să se întemeieze cooperarea noastră. E vorba despre o regiune extrem de importantă pentru noi. Încă o dată, toate aceste elemente, de altfel, au fost foarte bine preluate în raport. Nu, s-au, uh, nu s-a pus oricum punctul final la acest raport, acesta este încă în lucru și îl felicit încă o dată pe raportor pentru toată activitatea sa de până acum. În privința Venezuelei, trebuie ca punctele noastre de vedere să fie clar uh, auzite. E clar că situația drepturilor omului și a democrației, precum și situația socioeconomică, sunt în curs de înrăutățire în această țară. Trebuie ca adunarea uh, națională din Venezuela să-și recapete toate competențele și puterile. Trebuie să sprijinim de altfel Venezuela pe această cale de recâștigare a democrației. Încă o dată felicitări uh, raportorului, uh, la fel și în privința Cubei, uh, poziția raportului este foarte bună. Vă mulțumesc, domnule președinte, sper că am făcut un tur complet al ceea ce aveam de spus. Încă o dată, mulțumiri raportorului. Am mai spus-o deja, la orele 16 avem un invitat de marcă, spune domnul președinte, drept pentru care nu pot acorda prea mult timp uh, um, pentru intervenții. Activitatea lui Javier este extraordinară și atitudinea sa de asemenea. Și cred că vom reuși să ajungem la un acord. Mulțumesc pentru cât de succint ați fost. Este rândul meu acum, în numele Gueți, să îl felicit pe Javi Lopez, pentru activitatea sa remarcabilă pe marginea acestui dosar, în care a încercat să împace pe toată lumea și să introducă punctele de vedere ale tuturor. Evident, există un oarecare dezechilibru în privința anumitor țări din America Latină. Evident, astfel de dezechilibre nu sunt de dorit. Domnul Holbrook are cuvântul. Señor Salafranca. Nu, domnul Salafranca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ținem să precizez că îi mulțumesc raportorului pentru marea disponibilitate de care a dat dovadă și pentru spiritul constructiv care a marcat uh, aceste lucrări. Domnule președinte, în privința amendamentelor pe care le-am uh, depus eu. Uh, raportorul a dat dovadă de disponibilitate. Uh, e clar că trebuie să găsim anumite statute pentru țări precum Brazilia. În privința Argentinei trebuie să mai lucrăm pe marginea termenelor pe care le avem Iar în ceea ce privește un nou consens în materie de dezvoltare, trebuie să se știe că raportorul a acordat o mare atenție acestui aspect și țin să-i mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea de care a dat dovadă. Cred că acest raport se prezintă foarte bine, să spun așa, și uh, felicitări încă o dată. Mulțumesc, domnul Iamon, să are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului raportor pentru atitudinea pe care a avut-o în uh, toată această perioadă, precum și pentru atenția de care a dat dovadă vis-a-vis de amendamentele depuse. Uniunea Europeană și țările din America Latină trebuie să fie niște aliați naturali până la urmă, date fiind legăturile strânse și îndelungate dintre noi. Toată lumea a vorbit despre amendamentele sale, așa că am, am să vorbesc și eu despre ale mele, pentru că le cunosc cel mai bine. Domnule raportor, Vă rog să fiți uh, indulgent vis-a-vis -vis de amendamentul meu 145. Uh, mulțumesc. Domnule Lopez, alte intervenții nu au fost solicitate. Vă dau dumneavoastră cuvântul timp de 3 sau 4 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile lor, le mulțumesc și raportorilor alternativi și tuturor deputaților care s-au exprimat până acum. Uh, spirit, uh, spiritul constructiv uh, care a marcat acest, aceste discuții reiese din nou la suprafață. Cum spunea și domnul Casagrande, acest raport dorește înainte de toate să scoată în evidență legăturile dintre UE și țările uh, latinoamericane, apoi și uh, programul nostru de muncă comun, agenda noastră comună și, în al treilea rând, instrumentele care ne-ar putea permite îmbunătățirea și consolidarea relațiilor dintre noi. Uniunea Europeană și America Latină sunt prieteni buni și trainici, însă ar trebui să devenim mai mult niște aliați, e un concept ușor diferit. Acum, în privința amendamentelor, ideea este de a consolida alianța noastră strategică și să Mm, uh, generăm o creștere economică inclusivă, să consolidăm uh, democrația, drepturile omului, să combatem uh, schimbările climatice. Ori pentru a atinge aceste obiective trebuie să avem alianțe stabile la ONU, la G20, la OMC. Societățile deschise trebuie apărate. Pentru că, până la urmă, asta apără Uniunea Europeană, societățile deschise. Și, într-adevăr, putem merge mână în mână alături de țările din America Latină. Ori uh, creșterea economică este o, um, un uh, uh, scop foarte important și un scop la care și noi ne putem aduce contribuția. Da, provocările cu care ne confruntăm pot fi diferite și asemănătoare, însă până la urmă scopurile noastre sunt comune. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția. Domnule Salac Franca, țin să vă mulțumesc în mod special. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine Um, țările din America Latină. De altfel, ați și redactat un raport în acest sens. Acum, în privința anumitor amendamente de natură mai degrabă ideologică, vreau să spun că eu vreau să ajungem la, niște, la un consens însemnat. Deci, evident, trebuie să se țină seama de pozițiile Parlamentului exprimate în trecut, dar în același timp trebuie respectată și poziția, par, poziția pe care și-a asumat-o Parlamentul în trecut. Însă, evident, trebuie să se ajungă la un echilibru. Poziția Parlamentului vis-a-vis -vis de Cuba, spre exemplu, a fost foarte clară în trecut, iar în următoarele zile, de altfel, această poziție va fi consfințită. Țin să mulțumesc încă o dată raportorilor alternativ pentru toată activitatea lor, care nu a făcut altceva decât să îmbunătățească textul meu. Sunt gata să ajungem la un consens care nu va face altceva decât să ne consolideze instituțiile, agenda instituțională și relațiile noastre cu America Latină. Vă reamintesc, votul în Comisia Afaceri Externe va avea loc în 11 iulie anul curent, vot în plen în luna septembrie. Așadar, încheiem acest punct și îl așteptăm pe domnul ministru din Bosnia și Herțegovina, președintele Consiliului de Miniștri din Bosnia și Herțegovina. Vamos a, a continuar con la. Bun, continuăm așadar cu ordinea de zi. Următorul punct este schimb de opinii cu domnul Denis Zvizdic, căruia îi urez bun venit, președinte al Consiliului de Miniștri din Bosnia și Herțegovina. Domnul Zvizdic a venit Um, însoțit de doamna ambasador Lidia Topici și directorul pentru integrare europeană, domnul Edin Dilberovici. Le uh, Țin de asemenea să urez bun venit participanților la um, seminarul de consolidare a capacităților organizat la Parlamentul European astăzi și mâine. Am avut mai multe întâlniri cu reprezentanți din Bosnia și Herțegovina în ultima vreme. Acum câteva luni am întâlnit cu ministrul afacerilor externe, domnul Igor Crnadac. Mai avem o lună până la summitul de la Trieste și acum dau cuvântul domnului Zvizdici. Zastupnici, poștane dame i gospodo, čast mi je zadovoljstvo biti danas opet sa vama i govoriti na temu evropske integracija Bosne i Hercegovine s Bună ziua! Mulțumesc foarte mult uh, pentru această invitație de a vorbi despre cooperarea dintre Bosnia, uh, Herțegovina și Uniunea Europeană. Uh, negocierile de aderare reprezintă o prioritate pentru țara mea și aș dori să spun că domnul Demit Peforțiche Uh, s-a declarat uh, dispus uh, să adopte toate măsurile necesare pentru a, a apropia și mai mult Bosnia și Herțegovina de Uniunea Europeană. Am început reforme în toate domeniile importante um, cu consecințe concrete pentru, toate, pentru toți cetățenii Bosniei-Herzegovina. Sper ca eforturile noastre să fie uh, răscumpărate prin uh, recunoașterea de către Uniunea Europeană și mai ales de către Parlamentul European. Am dorit ca întreaga regiune și nu doar țara noastră să fie apropiată prin aceste uh, măsuri uh, de, deci să fie apropiată de Uniunea Europeană. Am avut într-adevăr recent o reuniune la Bruxelles și am uh, constatat că, într-adevăr, toate țările din regiune își doresc să facă parte din Uniunea Europeană și uh, concluziile de la ultimul summit și domnul comisar Han a uh, făcut trimitere la ultimul Consiliu Cadre. În orice caz, în luna februarie 2016, am uh, prezentat uh, candidatura de aderare la Consiliul Afaceri Generale. Și s-a solicitat și un aviz din partea Comisiei Europene. În decembrie anul trecut am primit uh, și un chestionar din partea Comisiei Europene. Conform tuturor uh, indicatorilor de care dispunem, anul 2016 a fost anul, uh, uh, unul dintre anii cei mai de succes pentru Bosnia și Herțegovina în ce privește progresele înregistrate în acest proces de apropiere de Uniunea Europeană doar în doi ani am parcurs o distanță imensă în acest efort de apropiere în Europeană. Practic, în uh, ultimii doi ani am uh, reușit să obținem ceea ce în mod normal ar fi, fost, uh, ar fi necesitat șapte ani. Dacă ne uităm la anul 2008, de exemplu, pe atunci Bosnia-Herzegovina nu avea perspective prea uh, încurajatoare, nu avea nici relații prea bune cu majoritatea țărilor din regiune, cu excepția Croației. Însă am reușit să calmăm spiritele și de aceea anul 2016 a fost un an de cotitură pentru noi. A fost, uh, putem spune, anul european uh, din, din regiune. Iar anul 2017 a continuat cu aceleași eforturi susținute din partea Consiliului de Ministri, pentru că considerăm că există foarte multe alte provocări de ordin politic sau administrativ uh, pe care trebuie să le rezolvăm. În orice caz, uh, suntem dispuși uh, să facem față acestor provocări și vă pot spune că suntem și destul de ambițioși în proiectele noastre. Noi ne dorim, de exemplu, să primim uh, statutul de țară candidată în 1 uh, august 2018. Uh, Știm că este un proiect ambițios, însă, însă noi considerăm că e fezabil. Suntem dispuși și să învățăm de pe urma experienței uh, europene a țărilor care uh, ne înconjoară. Bineînțeles, avem nevoie de un proces tehnic de pregătire pentru a face față acestor cerințe uh, impuse de către Comisie în procesul de aderare. Toate organismele implicate în faza de coordonare depun toate eforturile administrative și uh, procedurale pentru a ne permite să facem față, uh, să răspundem uh, chestionarului Comisiei. Practic, prima fază a acestui chestionar a fost încununată cu succes. Sperăm să avem cooperare la toate nivelurile, practic toată lumea este implicată și uh, încearcă să-și aducă aportul la acest proces. avem cam 2000 de pagini de răspunsuri la cele 3000 uh, de întrebări uh, uh, care fac obiectul chestionarului comisiei. Am, avem o coordonare prin grupuri de lucru la nivel de, de cooperare tehnică și astfel sperăm să putem răspunde la toate întrebările din chestionarul respectiv. Probabil că vom ajunge cam la 25.000 de pagini de răspunsuri în total. În orice caz, sperăm să finalizăm tot acest proces în următoarele luni autoritățile din uh, țara mea doresc să avem răspunsuri de calitate și nu uh, răspunsuri date doar de formă sau pripite. Am primit chestionarul respectiv și intenționăm să răspundem cu cea mai mare seriozitate la toate aceste întrebări. Vorbim deci de prima jumătate a anului viitor, și sperăm, deci, ca în uh, august să primim statutul de țară candidată. Doamnelor și domnilor, Bosnia-Herzegovina încearcă din răsputeri să respecte acordul de cooperare și de stabilizare. Uh, avem uh, mai multe reuniuni programate în acest sens am avut uh, o astfel de ședință în luna trecută în Sarajevo și echipa pentru acordul de stabilizare și de cooperare își va începe activitatea la Bruxelles uh, luna viitoare. După prima reuniune de la Sarajevo, uh, care a avut loc în 2015, am, au avut loc anumite scurgeri de informații, mai ales în ce privește activitatea comisiei noastre parlamentare. Comisia parlamentară de resort a pregătit uh, o serie de indicatori care uh, să permită uh, uh, aplicarea acestui acord pe partea de parlamentară. Însă, în orice caz, sperăm ca după 2 ani de activitate, activitatea Comisiei Parlamentare să ia sfârșit în vederea adoptărului Uh, raportului acestei comisii care conține un set uh, de reguli foarte important. Consiliul de Ministri a validat aceste priorități uh, din raportul Comisiei Parlamentare și putem spune că am pus deja mâna la treabă, deci pregătim un document juridic obligatoriu care uh, va fi aplicată în toate uh, regiunile țării noastre. Uh, avem o agendă de reforme, avem reforme juridice, economice și administrative care sunt în curs de desfășurare, care merg mână în mână cu planul de acțiune, cele 30 și 44 de măsuri. 18 au fost uh, deja puse în aplicare și uh, restul fac uh, obiectul eforturilor noastre. Deci cred că această agentă de reforme din Bosnia-Herzegovina va, a, a fost finalizată în proporție de 53% din perspectiva Consiliului de Ministri. Și vă reamintesc că lucrăm la aceast, acest program de reformă doar de 2 ani încoace. La nivel federal uh, putem uh, vorbi de 44% uh, rată de succes, iar pentru Republica Srpska 50%. Deci putem spune că agenda de reforme din Bosnia-Herzegovina funcționează conform graficului. Deci respectăm calendarul stabilit și măsurile din planul de acțiune putem spune că rata de implementare este de 51% pe ansamblu. Acum aș dori să vorbesc despre situația uh, pe sectoare, deci trebuie să ne îmbunătățim sistemele fiscale, sistemul de rate și impozite. Veniturile uh, de pe urma colectării impozitelor au crescut. Deci, uh, intrările la bugetul de stat în acest an au crescut cu 4% față de anul precedent. Vom continua să depunem eforturi în acest sens, deci pe plan fiscal. Uh, de asemenea, fapt care se reflectă și în notele acordate de către agențiile de rating. Uh, beneficiem în continuare de un rating pozitiv pentru agenția Moody's. PIB-ul a fost de 2,8% anul trecut, 3% în anul precedent și Banca Mondială, în estimările sale, afirmă că PIB-ul va crește în acest an cu mai bine de 3,2% și creșterea va fi de 4% la anul competitivitatea companiilor și a firmelor uh, bosniene a crescut și ea, la fel ca și uh, exporturile noastre. Ceea ce se reflectă și în exporturile noastre. În 2016, exporturile, uh, exporturile au crescut cu aproximativ 4%. Deficitul a uh, scăzut uh, pe măsură ce exporturile au continuat să crească. Rezultatele din acest an sunt cele mai bune din ultimii 20 de ani. Putem uh, spune că exporturile au crescut cu 13% față de acum 20 de ani. Uh, conform datelor disponibile, exporturile Bosniei, uh, Herzegovina spre Europa continuă să progreseze. De asemenea, turismul este în plină expansiune. Practic, uh, această activitate a crescut cu 21% între anul anterior și anul trecut. Avem mai multe camere de hotel uh, înregistrate în statisticile hoteliere. Vorbim de o creștere cu 25%, e o tendință care uh, continuă și se confirmă. De asemenea, suntem reputați pentru calitatea produselor industriale, de exemplu autoturisme, uh, produse siderurgice, apoi pentru fabricarea uh, mobilei. Consiliul de Ministri a validat uh, un pachet de reforme care acoperă perioada 2017-2019. E vorba de reforme structurale care să permită companiilor noastre să fie și mai competitive pentru a garanta stabilitatea macrofinanciară a țării noastre și care, le, care să le permită și să facă economii. Suntem lideri în producția de energie la nivel regional și în multe sectoare industriale ceea ce se reflectă și în calitatea exporturilor noastre. În fine, în ultimile 20 de luni, am uh, creat mai bine de 10.000 de locuri de muncă. Foarte importante, mai ales pentru tinerii noștri. Sigur că depunem eforturi în acest domeniu, sperăm să scădem uh, rata șomajului, uh, mai ales în rândul tinerilor. E un uh, domeniu macroeconomic foarte important pentru noi. Dorim să cooperăm cu țările din regiune în mod și mai strâns și deci avem un cadru de cooperare în urma acordului de la Berlin, care vizează șase țări din uh, Balcanii de Vest. În martie 2017, la Sarajevo, mi-a revenit onoarea de a organiza un eveniment cu lideri din regiune. Comisarul Han a participat de asemenea și în alți uh, funcționari din Italia. Credem că astfel de ședințe sunt uh, foarte uh, importante, sunt foarte, mai ales cooperarea economică este extrem de relevantă. Cooperarea economică va fi subiectul cel mai fierbinte al următoarei reuniuni uh, din, uh, uh, din lunile următoare. În februarie am semnat uh, un acord care este foarte important din punct de vedere simbolic. toți, uh, Balcanii, toți liderii din uh, Balcani au fost uh, implicați și de la reuniunea din Trieste încoace am continuat să cooperăm cu liderii din Balcanii de Vest pentru a ne asigura că proiectele convenite la Trieste continuă. Sperăm ca următoarea reuniune cu partenerii din Balcanii de Vest să ducă la uh, ratificarea sau implementarea măsurilor deja adoptate pentru a lansa proiecte comune. Anul trecut nu am avut uh, un uh, proiect care să implice și Bosnia de Herțegovina, pentru că proiectul nostru în domeniul transportului încă forma, uh, forma obiectul sau făcea obiectul negocierilor, însă acum avem un uh, proiect uh, de transport pan-european în care ținem cont și de considerațiile de mediu. Deci cred că totul dovedește faptul că țara noastră merită finanțare în acest domeniu politicile de mediu sunt foarte importante pentru noi. Știm că uh, ele fac parte și din uh, legislația comunitară. Interconectarea în domeniul transportului e o activitate care a dus uh, la rezultate foarte pozitive. Avem considerațiile de transport, de mediu, culturale și sperăm ca cooperarea în acest domeniu să Uh, fie pusă în valoare. Încercăm să ridicăm ștacheta cât mai sus, ceea ce ar trebui să fie uh, recunoscut la summitul de la Trieste, în interesul cetățenilor noștri. Însă, dincolo de cooperarea regională, consolidăm și relațiile bilaterale cu țările din regiune. Încercăm să promovăm uh, dialogul politic, dialogul regional și să ne asigurăm că avem o politică de bună vecinătate și mare de reconciliere. În 2015, la Consiliul de Ministri, ne-am întâlnit cu guvernul sârb și am semnat o serie de acorduri bilaterale. și, de asemenea, în 6 iulie vom organiza o reuniune mixtă cu Consiliul nostru de Ministri și Guvernul Croat la Sarajevo. Uh, în, din perspectiva acordului 15 din acordul de cooperare și stabilizare. Sperăm să îl respectăm și am cooperat în acest sens cu Muntenegru, cu Macedonia. Am, consem, am consemnat un uh, acord în aprilie anul curent. Uh, sunt aspecte foarte importante pentru relațiile noastre bilaterale pentru a stabili granițe sau frontiere definitive. Cooperăm cu vecinii astfel încât punctele de trecere a uh, frontierei între Bosnia și Croația și Serbia să fie recunoscute și avem și un plan de acțiune în acest domeniu astfel încât să obținem un acord cu ambele țări uh, prin care să se angajeze că respectă uh, frontierele noastre comune cât mai repede cu putință. Având în vedere, sau în perspectiva summitului, am avut un acord cu uh, Muntenegru care este încă în vigoare. E foarte important ca partenerii europeni să ne ajute să avem la, să obținem un răspuns definitiv la chestiunea frontierelor. Deci, doamnelor și domnilor, Bosnia-Herzegovina se angajează să adopte politicile europene, sunt valori uh, pentru care luptăm, pe care ne angajăm să le uh, punem în aplicare în măsura în care ne permite statutul de care beneficiem. Bosnia-Herzegovina și Uniunea Europeană împărtășesc uh, valori comune, dar și provocări comune. Și Sperăm în orice caz ca rezultatul acestor uh, eforturi comune să fie statul de drept și pacea și reconcilierea. Sperăm să beneficiem de cooperare și în acordurile de gestiune a crizelor uh, la nivel european ne-am adresat în altului reprezentanți autorităților competente uh, în domeniul uh, securității, în speranța că vom uh, fi implicați și noi în astfel de misiuni. Suntem un partener angajat prin acțiunile pe care le întreprindem am dorit să participăm la uh, asigurarea securității și știm și care este miza unor uh, astfel de acțiuni. Când uh, Bosnia și Herțegovina a prezidat Consiliul Europei, am uh, participat o strategie de combatere a terorismului și a luptătorilor uh, străini am adoptat și un protocol suplimentar. Am fost a șasea țară care a ratificat acest protocol, care va intra în vigoare în iulie anul curent. Bosnia-Herzegovina este prima țară din regiune care și-a schimbat uh, legea penală tocmai pentru a aplica sancțiuni penale luptătorilor străini. dorim să îi urmărim și să-i tragem la răspundere și pe cei care se fac vinovați de criminalitate organizată și de activități teroriste. Deși n-am avut încă un astfel de exemplu de cetățean de la noi care să părăsească țara și să se întoarcă ca luptător străin. În 2006 nu am avut uh, mii de luptători sirieni care să se întoarcă la noi. Am avut doar 46 de astfel de luptători. Au fost foarte multe zvonuri în presă. takvi nacionalni napora na izgradnji kapaciteta. Să știți că bosniacii nu se duc în străinătate să lupte, așa cum s-a spus și vreau să vă mai precizez un lucru. Noi o să actualizăm strategia noastră de luptă împotriva terorismului pentru a preveni violențele și extremismul și vom coopera cu alte țări pentru a face față acestei provocări pe plan internațional. Suntem uh, pe cale de a pune la punct și un plan în legătură cu combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului de asemenea. De asemenea, dorim să avem capacități și mecanisme pentru a identifica cât se poate de repede toate activitățile cu scop terorist. Tot așa, activăm pentru a putea sechestra anumite bunuri care cad uh, sub incidența unor anchete uh, legate de terorism. Avem un plan de acțiune în acest uh, sens și dorim ca lucrurile acestea să fie recunoscute. Anul trecut, Comisia a lansat o inițiativă, Comisia dumneavoastră, un dialog între UE și Balcanii Occidentali, un, bal- un dialog la toate nivelurile pentru a promova siguranța și securitatea în această regiune pentru a consolida mecanismele de cooperare. Apreciem această inițiativă. În final, vreau să vă spun că noi apreciem foarte mult angajamentul uh, Uniunii Europene de a ne sprijini ca țară pe drumul european și noi suntem aici dovada că putem fi uh, sprijiniți și se pot, face, uh, se pot sprijini aceste eforturi, inclusiv Parlamentul dumneavoastră o face. Ne vom întâlni și în alte ocazii pentru a discuta chestiuni politice, dar nu numai, pentru că trebuie să activăm în multe alte sectoare uh, cum ar fi sectorul cultural, pentru că Bosnia-Herzegovina are un, o moștenire și un patrimoniu culturale și istorice deosebite. Și cei care activează în domeniul uh, cultural în Bosnia înțeleg foarte bine că trebuie să împărtășească toate aceste valori și pe plan internațional. Noi avem un proiect foarte important în vedere dorim să construim un uh, muzeu. Un muzeu care simbolizeze solidaritatea artistică în ultimii 20 de ani. În sfârșit, reforma legii electorale acum. În țara noastră se știe că e deosebit de important să se reformeze sistemul uh, electoral. Așadar, trebuie să luăm în uh, calcul și toate hotărârile care au fost pronunțate de către uh, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Suntem obligați să le aplicăm. Uh, trebuie să ne obligați să le aplicăm. Dacă nu aplicăm și respectăm aceste hotărâri, vom avea probleme. Va trebui să suferim anumite consecințe. Despre ce este vorba? E vorba de anumite criterii de naționalitate care trebuie să fie respectate, așa cum spune o hotărâre, pentru a nu uh, da curs unor uh, discriminări nici o clipă nu putem să uităm aceste principii și această jurisprudență în materie de drepturile omului uh, și în materie de lege electorală. Mă refer și la jurisprudența Curții Europene de Justiție, de asemenea. Dincolo de Eh, legislația proprie națională, noi nu putem să nu respectăm și ceea ce ni se cere prin eh, anumite hotărâri ale unor tribunale și jurisdicții eh, internaționale. Asta vom face și când vine vorba de legislația electorală, așa cum ni s-a atras atenția. În sfârșit, aș dori să cer tuturor concetățenilor mei să facă eforturi în continuare, să se angajeze cât mai mult în continuare pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Încă o dată, intenția noastră este de a da curs uh, sentinței uh, curții de la Strasburg. Dar Asta, bineînțeles, pentru că suntem foarte interesați să facem parte din familia valorilor europene, din să respectăm drepturile omului, statul de drept și așa mai departe, toate acele principii fundamentale și vom face reformele necesare pentru a intra în Uniunea Europeană. Vom aplica acordul de stabilizare și asociere și, ca și prioritate, vom continua să uh, uh, insistăm asupra relației noastre cu Uniunea Europeană. miniștrii noștri fac toate eforturile pentru a adopta legile necesare, pentru a aplica legislația necesară, pentru a apropia Bosnia-Herzegovina de Uniunea Europeană. Iar uh, cetățenii bosniaci uh, își doresc foarte mult să aibă acest statut de candidată țara noastră la Uniunea Europeană, dar fără condiții. Nu dorim să existe uh, întârzieri și tergiversări. Sperăm că împreună vom continua să lucrăm împreună pentru a îndeplini aceste obiective. Mulțumesc foarte mult! Vreau să-l uh, întâmpin aici uh, pe cei care vor participa la seminar mai încolo. De asemenea, avem reprezentanți din mai multe țări aici Uh, pe care vreau să îi uh, salut. Și bun venit tuturora! Acum, haideți să vedem uh, întrebările. Um, Mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru. Mă bucur că ați venit aici, la comisia noastră, după un an. Și am avut o întâlnire foarte constructivă și la Sarajevo, acum vreo 10 zile. Eu însumi și colegul Pițula de la Socialiști v-am văzut acolo, așadar, la Sarajevo și v-am spus și atunci și vă spun și acum că vă sprijinim pentru a face tot ce este posibil pentru ca Bosnia să se integreze în Uniunea Europeană. Ați făcut foarte multe lucruri în acest sens, mult mai mult decât în ultimii ani și personal aș dori să vă felicit și cred că trebuie să îi încurajăm pe reformiștii uh, detalia dumneavoastră pentru a face așa ceva și pentru a contrazice oarește percepție care s-a creionat uh, în legătură cu un ritm lent al reformelor. Eu cred că aveți toată uh, tăria și hotărârea pentru a promova aceste reforme. Pe lângă răspunsurile la chestionarul Comisiei, um, și acesta este important, știm că dincolo de acesta, Bosnia face orice este posibil pentru a obține statutul de candidat la Uniunea Europeană. E foarte important ca și reformele, ca și chestionarul să se desfășoare așa cum trebuie, iar politic vorbind, trebuie să vizați o politică a compromisurilor pozitive. Am fost la Sarajevo, v-am văzut și am avut ocazia să mă deplasez și la Bania Luca și am discutat cu Igor Țârnada, ministru de externe al țării respective, de vorba de Republica Sârbska, M-am întreținut și cu președintele Dodi, de asemenea, în vizita mea de la Bania Luca. I-am spus că el face parte dintr-un proces, dintr-o ecuație, nu poate să uh, privească lucrurile din afară, ci trebuie să fie activ în cadrul acestui proces. Și și aici m-aș întoarce la calitatea răspunsurilor la chestionar. Mă bucur că avem aici colegi de la Parlament pentru că avem probleme cu colegii din Parlamentul Național. De doi ani de zile am încercat să facem uh, ceva, să avem o comisie comună. Uh, am vorbit cu domnul Tadici, și nu știu de ce nu s-a întâmplat asta, de ce n-am putut să creăm o structură între noi. Din fericire, mi se pare că domnul Tadic s-a răzgândit, acum nu mai avem aceste obstacole și putem să avem un astfel de dialog structurat cu colegii din Parlamentul Bosniac. E foarte interesant să aflăm ce cred și ei despre tot acest proces. Nu vom lua noi hotărâri și decizii dacă nu știm și ce cred omologii noștri. Și oricum nu le vom dicta răspunsurile la chestionar, ci va fi o ocazie pentru a face schimb de impresii. Și mulțumesc domnului Tadici pentru că și-a schimbat uh, opinia. Și, domnule prim-ministru, aș mai pune o întrebare. Care ar fi pentru dumneavoastră scenariul uh, ideal în legătură cu acest chestionar, în legătură cu răspunsurile dumneavoastră și cum ar fi într-o lume ideală să se întâmple lucrurile astfel încât țara dumneavoastră să devină candidată la Uniunea Europeană. Domnul Pițula, vă, lo- vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult că domnul Zvidici este aici, printre noi, astăzi. Și Mă bucur că n-a trecut decât o săptămână de când ne-am întâlnit ultima dată. Ultima dată ne-am văzut la Sarajevo. V-am văzut uh, acolo la Sarajevo împreună cu domnul Preda. Acum continuăm dialogul nostru și vreau să vă felicit pentru că ne-ați prezentat astăzi niște indicatori foarte pozitivi ai activității guvernamentale. Asta înseamnă că țara dumneavoastră știe să lucreze bine, știe să găsească soluții la probleme într-un context politic instituțional dificil și în ciuda criticilor uh, uh care se plâng de ritmul reformelor și de ritmul integrării uh, în Europeană. Știți bine că dumneavoastră aici la Parlamentul European aveți prieteni care doresc să vă ajute, care doresc să vă ajute să depășiți problemele, dar care doresc de asemenea să promoveze dialogul nostru. Însă, în 2015 și 2016 am avut o anumită accelerare a ritmului reformelor care, din păcate, s-a mai încetinit anul acesta. În acest context v-aș pune două întrebări și mă refer iarăși la reforme, la reformele pe care le prezentați astăzi uh, în uh, Bosnia și Herțegovina. În primul rând, e m-aș referi la un fenomen care uh, e întâlnit și în alte țări uh, baltice și din Balcani. E vorba de scurgerea de materie cenușie, de faptul că cei mai productivi uh, și mai bine pregătiți tineri și nu numai, pleacă din țară cu consecințe demografice uh, Uh, extraordinar de grave din această regiune din Europei de Est. Peste 23 de milioane de persoane s-au deplasat, deplasat către vestul uh, continentului. Aveți cifre și pentru țara dumneavoastră în legătură cu acest fenomen? Și aveți oare uh, în minte niște măsuri care ar putea să oprească acest exod al tinerilor din Bosnia. Cine va face reformele și cine va profita de pe urma lor dacă toți tinerii pleacă? Apoi dialogul social din țara dumneavoastră. Reformele de succes trebuie să implice, prin definiție, uh, toți partenerii sociali și uh, eforturile reformei trebuie să fie resimțite de către toată lumea. Și atunci dialogul social este foarte important în acest sens. În orice caz, vreau să vă mulțumesc uh, pentru că ne-ați primit la Sarajevo și că după doi ani, în sfârșit, am reușit să avem un uh, începutul acestui drum la unei comisii comune pentru asociere și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult! Mai pe scurt, dacă se poate, pentru următorii uh, intervenienți. Domnul Radoslav, mulțumesc foarte mult. Radoș, scuzați. Vreau să vă întâmpin aici, domnule Zvizdici, și vreau să-i salut și pe membrii Parlamentului din Bosnia care sunt prezenți aici, precum și pe excelența sa, doamna ambasador, Vorbim despre progresele pe care le face Bosnia și Herțegovina. De asemenea, raport uh, se vorbește și despre chestiunile financiare și bugetare, fiscale și așa mai departe. S-a făcut progrese, dar uh, e loc și de mai bine. Ați spus că numai 58% din uh, exporturi sunt Um, echivalate de importuri, deci avem un deficit al balanței de, de plăți. Există probleme așadar în acest sens și atunci vreau să vă întreb ceva în legătură cu acel chestionar. Ca să răspundeți la acest chestionar, va trebui să vă coordonați la nivelul administrației guvernamentale, dar și uh, pe plan local și regional ați adoptat un mecanism de coordonare, ați spus, și care mi se pare că este unul dintre cele mai complicate <laughs> mecanisme de coordonare pe care vreo țară l-a adoptat vreodată. E bine, aceasta ar însemna să se găsească mm, răspunsul la niște chestiuni foarte complicate. Deci dacă veți folosi acest mecanism de coordonare, cum va funcționa el? Vreau să vă întreb pentru că este o condiție foarte importantă pentru continuarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Bosnia și Herțegovina. Vom vedea și în ce măsură țara dumneavoastră poate să funcționeze în astfel de parametri. Și atunci, ce se întâmplă cu acest mecanism de coordonare cum va fi el uh, folosit și implementat și uh, în continuarea procesului de aderare. Mulțumesc! Doamna Fayon, vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră aici, la Parlamentul European. Ați uh, menționat, menționat câteva jaloane importante ale țării dumneavoastră pe Um, drumul către Uniunea Europeană și aș dori să vă pun câteva întrebări, așa, um, cât se poate de deschis. Așa cum a spus și domnul Preda, mă bucur că vom avea o cooperare interparlamentară și asta cât mai curând posibil. Dar, dincolo de asta, am senzația că există o oareșe lipsă de transparență din partea autorităților din țara dumneavoastră când vine vorba de prezența Parlamentului. Dar nu numai, mă refer și la mass media, mă refer și la uh, alte entități. Și dacă vine vorba de uh, transparență, s-a trimis o scrisoare acum ceva vreme uh, uh, în legătură cu soarta unui anumit canal de televiziune care era în pericol. Cred că sunteți la curent cu această situație. S-a spus că sfârșitul televiziunii naționale în țara dumneavoastră ar fi de neconceput, ar fi ceva fără precedent, însă n-am primit niciun fel de eh, răspuns la această scrisoare care a fost conservată de mai mulți deputați europeni. Ce se întâmplă cu această situație? E nevoie, de, e nevoie de bani, dar e nevoie și de o analiză a situației ca atare, în ce măsură acest canal de televiziune poate să continue să emită. Asta ar fi o întrebare cât se poate de concretă. Dar apoi, când vine vorba de combaterea terorismului, a radicalizării, ne-ați dat uh, niște informații. Da, însă cum cooperați cu alte țări din regiune, pentru că e vorba aici de o chestiune de securitate. Există anumite uh, temeri și situații destul de complicate în această regiune. Există schimb de date, nu cumva este prea multă neîncredere. Ce faceți pentru a combate acest fenomen al radicalizării și uh, al terorismului? Vă mulțumesc! Uvaženim zastupnicima koji su postavili pitanje, prije svega se želim zahvaliti. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebările adresate și vă mulțumesc de asemenea și pentru cuvintele încurajatoare adresate. Recunoașteți eforturile, precum și progresele pe care le-a făcut țara mea pe drumul către Uniunea Europeană. E vorba mai ales de efortul de din ultimii doi ani, încununate de un oarecare succes. Da, ne-am reîntors pe calea pe care eram cu mulți ani în urmă și acest lucru ne bucură foarte mult. Avem nevoie de progres economic, bineînțeles, și acest progres economic și social se poate obține colaborând cu vecinii noștri. domnule uh, Preda, sunteți un prieten drag, ați vorbit despre chestionar și despre dinamicile pe care le presupune acesta. Conform uh, ultimelor date în domeniu, instituțiile au început să introducă aceste informații în uh, sistemul unic de informare din Bosnia și Herțegovina, chiar dacă cu câteva luni întârziere. Acum se în, următoare, în următoarele luni se pune la cale un răspuns comun. Da se crene odmah u procenu calitatea samih odgovora i da Important este acum să începem evaluarea calității răspunsurilor. În primul trimestru al anului viitor vom uh, primi, sper eu, uh, un în sfârșit statutul de candidat al țării noastre la Uniunea Europeană. Oricum, un lucru este clar pentru noi calea către aderarea europeană este singura cale pe care o putem apuca. Reformele care trebuie făcute pentru a ajunge alături de Europa sunt evident greu de făcut, dar, pe de altă parte, merităm întru totul statutul de țară candidată. Trebuie ca blocada să se termine odată. De 9 ani încoace, am uh, ne-am îndreptat aproape în mod constant către uh, Uniunea Europeană și către a deveni în sfârșit candidat la aderare. Evident, trebuie să ne respectăm angajamentele și promisiunile pe care le-am făcut. Este foarte important să avem un regulament unic pentru procesul parlamentar privința propunerii domnului Pițula s-a spus că această propunere este acceptabilă și am impresia că, iată, după doi ani de discuții, ușa pare a se deschide în sfârșit. Domnul Telici pare să fie de acord, dă din cap. Întrebarea domnului Pițul acum. Da, exodul uh, creierelor. E vorba despre o problemă foarte gravă pentru Bosnia și Herțegovina. Nu e vorba doar despre exod al tinerilor din Bosnia și Herțegovina. Problema exodului creierelor afectează, din păcate, foarte multe țări și din Uniunea Europeană. Da, avem o serie de programe în care luăm seama la problema acestui exod, Încercăm să acordăm o atenție sporită IMM-urilor, creării de locuri de muncă, locuri de muncă care să se adreseze în prioritate tinerilor. Pentru a rezolva această problemă, trebuie să punem în aplicare două planuri, și anume să creăm locuri de muncă, precum spuneam mai devreme, în ultimele 20 de luni s-au creat zeci de mii de locuri de muncă în economie care se adresau eminamente tinerilor. Însă, în același timp, trebuie să ne axăm pe îmbunătățirea sistemului educațional din Bosnia și Herțegovina. Sper ca ambele planuri să înainteze cât mai repede cu putință pentru a rezolva această problemă. În ceea ce privește dialogul social și partenerii sociali, înțelegem perfect această problemă, această preocupare. Acest dialog uh, are loc prin intermediul diferitelor uh, foruri. S-au uh, elaborat mai multe linii de orientare în privința chestiunilor legislative, tocmai pentru, printre altele, spre exemplu, apărarea lucrătorilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și așa mai departe. În ceea ce privește sindicatele, deci reprezentanții lucrătorilor, acestea trebuie să își păstreze independența, atât politică cât și financiară. Doar astfel, independente fiind, sindicatele vor putea să reprezinte cu adevărat interesele lucrătorilor din țara mea. domnul Radoș. Da, Comisia de Coordonare, Comitetul de Coordonare, reprezintă toate instituțiile din țara mea. În contextul instrumentului de cooperare am, am creat 33 de grupuri cu mai mult de 500 de membri care provin uh, din, de la toate nivelurile administrației bosniace. Sunt și membrii titulari și membrii supleanți care reprezintă uh, întreaga societate bosniacă. Și apoi sunt și repre- reprezentate și toate cantoanele Bosniei și Herțegovina. Iată deci, este vorba despre un efort uh, coordonat pentru a răspunde întrebărilor din chestionar. Cred că răspunsurile vor oferi un uh, răspuns real în privința întrebărilor uh, legate de situația din țara mea. Doamnă Faion, ați vorbit despre televiziunea națională bosniacă, BHR. La nivelul guvernului, noi considerăm că serviciile publice de radiodifuziune trebuie să fie servicii profesioniste și independente din punct de vedere al finanțării. Asta pentru a putea prezenta informația în mod corect cetățenilor în, la Consiliul de Ministri, cu mai multe ocazii, am, uh, consfințit, am consimțit finanțarea BHR și noi sperăm că această problemă va fi soluționată, uh, această problemă a radiodifuziunii, radioteleviziunii bosniace. Noi sperăm că proiectul de lege va fi aprobat în ceea ce privește finanțarea BHR. În privința uh, parteneriatului cu țările vecine pentru combaterea terorismului, să știți că am semnat un uh, act de cooperare cu Europolul. Cooperăm așadar cu poliția și serviciile de informații din țările vecine în scopul combaterii terorismului și nu doar cu țările vecine, cu toate țările lumii, inclusiv cu SUA. Pentru că terorismul este o amenințare globală în fața căreia nimeni nu este 100% la adăpost. Oricum, noi nu vrem să existe luptători uh, uh, străini Anul acesta, de altfel, nu s-a înregistrat nicio astfel de persoană în Bosnia și Herțegovina și, din fericire, nici uh, atacuri teroriste. Este foarte important ca toată lumea să se implice în combaterea terorismului. Slavă Domnului, în ultimul an și jumătate, am reușit să ne apărăm de terorism și sper ca această situație să continue și pe viitor. Încă o dată țin să vă mulțumesc pentru răbdarea și atenția dumneavoastră și permiteți-mi să reiterez hotărârea noastră de a deveni membru al Uniunii Europene. Și asta pentru Uh, dezvoltarea economică, pentru statul de drept și uh, dezvoltarea regională. Și, și pentru efortul de reconciliere regional. Încă o dată țin să mulțumesc Parlamentului European pentru toate cele ce le-a făcut în parteneriatul cu Bosnia și Herțegovina. Vă mulțumesc și vă dorim foarte mult succes. <clears throat> Bueno, continuamos, por favor. Haideți să continuăm, doamnelor și domnilor. Vă rog să faceți liniște în sală. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, relațiile politice între Uniunea Europeană și țările ASEAN. Vom trece la cea de-a doua discuție pe marginea raportului din proprie inițiativă AFET, relațiile politice UE-ASEAN. Amendamentele pot fi depuse până în 3 mai. Până acum au fost, pardon, a fost, termenul a fost 3 mai, au fost înaintate 162 de amendamente și 15 amendamente de compromis. Îi dau cuvântul domnului Butikofer vă mulțumesc. Ați spus deja că am reușit să cădem de acord pe marginea 15 amendamente de compromis. Țin să mulțumesc tuturor raportorilor alternativi pentru acest spirit uh, constructiv și de cooperare care a marcat activitatea noastră comună. De asemenea, țin să mulțumesc SAE care ne-a sprijinit. Permiteți-mi să fac două observații. Una vizează amendamentul de compromis 6 de la alineatul 6. Din greșeală și țin și uh, îmi pare tare rău să spun, dar mie mi-aparține această greșeală, uh, au, a dispărut o anumită formulare din uh, proiectul de amendament de compromis, o formulare asupra care a căzusem de acord în reuniunea raportorilor alternativi. Deci vă informez pe toți astăzi că voi depune un amendament oral mâine pentru a îndrepta această greșeală. Fraza pe care o voi propune prin amendament oral la finele amendamentului de compromis 6 ar suna așa. Subliniază interesul UE în uh, sporirea um, relațiilor cu toate țările ASEAN. Ar fi păcat să nu um, exprimăm această intenție de a fi proactivi în aceste relații. Încă o dată scuze pentru această greșeală care mi aparține. Cea de-a doua observație, la alineatul 10 din proiectul de raport. Acolo se propune uh, celebrarea aniversării relațiilor UE-ASEAN printr-o inițiativă UE care să vizeze schimbul de opinii între lideri am fost informat că de către secretarul general SAE că SAE este gata să sprijine această inițiativă prin uh, instrumentul de parteneriat dacă AFET este de acord. Deci și asta este un uh, semn de sprijin uh, foarte binevenit. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Tanoc. Well, I hadn't asked for the floor, but I'm very happy to take it briefly. Um, this is an excellent report. And... Foarte pe scurt, uh, un raport excelent la care mi-a plăcut foarte mult să-mi aduc contribuția în calitate de uh, raportor alternativ. Unii uh, vorbesc despre ASEAN ca despre un fel de Uniune Europeană, e cam prematur și cam forțat. E vorba totuși e, e adevărat, e vorba despre multe culturi și țări care vin la oaltă și nu putem decât să sperăm ca pe viitor ASEAN să devină un bloc uh, uh unic de schimburi comerciale cu care UE să poată uh, avea legături, dar drumul mai este lung până acolo. Sunt multe recomandări, mai ales de natură lingvistică, și care sprijină, care încurajează țările ASEAN într-o mai bună cooperare cu UE din punct de vedere comercial și economic și perspective de cooperare. Da, trebuie să avem o viziune pentru viitor. Încă o dată țin să îl felicit pe domnul Beautycoffer. Cu o singură excepție, grupul ECR va sprijini toate amendamentele de compromis. Vă mulțumesc. Domnul Scholz. Aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport și pentru cooperarea foarte bună pe care am avut, uh, pentru amendamentele de compromis obținute. Multe dintre sugestiile noastre au fost uh, încorporate, au fost incluse în uh, text. Aș fi dorit să fie mai curajos, să mai ales în ce privește uh, participarea democratică a, uh, uh, cetățenilor. Deci să subliniem mai mult în amendamentele de compromis mm, implicarea societății civile. Dar mâine la vot vom avea o poziție pozitivă în ce privește strângerea relațiilor de cooperare cu statele ASEAN. Mulțumim! Mulțumesc, doamna Lockspiller. Mulțumesc. Și eu cred că e un raport bun. Există multe amendamente uh, de compromis, de exemplu numărul 9, cu privire la drepturile omului și relațiile diplomatice. Domnule președinte, avem și un reprezentant al SAE și mă Uh, adresez în special lui. În raport se spune că se salută primul uh, uh, dialog a avut loc în, doc- în octombrie 2015 și așteptăm astfel de dialoguri între UE și ASEAN. Sunt de acord cu acest principiu, dar cred că ar fi poate și mai util să ne spună SAE-ul când a prevăzut un astfel de dialog pe viitor. E vorba de uh, aniversarea de 40 de ani a relațiilor UE-ASEAN astea, Mi-ar plăcea să ne spună ceva în acest sens. Nu știu dacă reprezentantul SAE, domnul Busini, poate să-mi dea un răspuns concret. Da, cu siguranță, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Cu mare plăcere voi răspunde la această întrebare. De mai multe ori, chiar și anul trecut, când uh, Laos a avut președinția ASEANului, am încercat să avem uh, o uh, repetare a dialogului privind drepturile omului și uh, relațiile cu ASEAN. Din păcate, din mai multe motive, nu a fost posibil și deci am cerut președinției Filipine ASEANului să țină cont de solicitarea noastră și vă pot spune că intenționăm să organizăm o a doua rundă acestui dialog spre sfârșitul anului, probabil în luna noiembrie. Pregătim acum uh, calendarul, ordinea de zi, programul și așa mai departe, dar în orice caz sperăm să depășim uh, toate uh, obstacolele care apar în calea noastră, dar întotdeauna le-am spus prietenilor și interlocutorilor din zona ASEAN că, după părerea noastră, acest dialog uh, pe care l-am organizat în Bruxelles în 2015 nu trebuia să rămână o inițiativă izolată sau singulară, ci că trebuie să avem astfel de întâlniri în mod sistematic. Deci, cooperăm la modul cel mai concret pentru a organiza uh, această a doua rundă în luna noiembrie și sper ca pe uh, scurt să avem și informații concrete. Mulțumim, domnule Buzini. Încheiem și acest punct de pe de zi. Mâine vom vota la comisia noastră și în septembrie vom vota și la plen. Deci acum trecem la următorul punct de părna de zi. V-ați înscris la cuvânt, îmi cer scuze. La punctul acesta? Yeah, um, um, apologies for popping out, but I am speaking. Îmi cer scuze, îl reprezint pe domnul David Martin la acest punct de până de zi. Din păcate, nu poate participa la reuniunea noastră. Domnul Martin ne transmite următoarele. Ar dori să o felicite pe doamna raportor pentru munca depusă la acest raport, care acoperă aspecte foarte importante a relațiilor Uniunii Europene cu această regiune. E nevoie de astfel de relații într o europeană să continue și să fie cât mai aprofundate. Sigur că ASEAN nu este doar unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali pentru Uniunea Europeană, ci o regiune tot mai importantă din punct de vedere strategic în această ordine globală în evoluție. Sprijinim dezvoltarea și integrarea regională în ASEAN. Sperăm să devină un actor puternic în Asia. Acum, în ce privește viitorul apropiat, ASEANul poate deveni un actor pivot în soluționarea dispuțiilor uh, și un partener important în această regiune uh, uh, pentru atingerea obiectivelor legate de dezvoltare durabilă, drepturile omului și așa mai departe. Uniunea Europeană are foarte multe de oferite ASEANului ca model de integrare regională. Uniunea Europeană a adus uh, o uh, rază de lumină în cooperarea între statele membre, a construit uh, instituții, a dus la convergență și putem face schimb de bune practici cu partenerii ASEAN pentru a-i ajuta să-și construiască propriul modern. Grupul nostru a propus mai multe amendamente care au fost integrate în raport, în amendamentele de compromis, însă Sperăm că domnul Butikofer să țină cont de toate sugestiile noastre. Pe David îl îngrijorează, de exemplu, faptul că acest raport ar trebui să se uh, rezume la relațiile UE cu ASEAN, având în vedere negocierile legate de acordul comercial între Uniunea Europeană și consecințele uh, acordului de liber schimb. Ar dori să sublinieze că raportul ar trebui să se axeze pe relațiile UE-ASEAN și nu pe uh, afacerile interne ale uh, Uniunii Europene. Lista de voturi din partea noastră va reflecta acest lucru. Deci, încă o dată, David Martin mulțumește domnului Buticovăr pentru cooperare și așteptăm cu nerăbdare votul de mâine. Mulțumim. Bun. Ajungem acum la următorul punct de pe de zi, relațiile politice dintre uh, UE cu India. Vă rog. Domnul Buticofer, îmi cer scuze, domnule președinte, doream foarte pe scurt să am o reacție la observațiile colegei legate de relațiile între relațiile comerciale și relațiile politice UE-ASEAN. Am verificat cu domnul Martin Uh, tocmai pentru a mă asigura că acest uh, raport nu va face obiectul unui vot negativ din partea colegilor de la INTA. Bun, în sfârșit uh, conchidem. Nu mai dau nimănui cuvântul pe acest punct de pe ordinea de zi. Spuneam că adoptarea e prevăzută la plenar în luna septembrie, înainte de summitul UE-India de la sfârșitul anului, de la New Delhi. Au fost depuse 94 de amendamente. Ele au fost uh, negociate de către domnul raportor. Dau cuvântul acum raportorului domnului Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să uh, spun că am avut uh, negocieri foarte bune cu celelalte grupuri politice în ce privește relațiile politice între UE și India. Din aceste negocieri s-a desprins ideea că majoritatea colegilor doresc ca relațiile între cele două mari democrații să fie consolidate și sper ca votul de mâine să și confirme acest uh, rezultat. E un mesaj foarte important care ar fi foarte important de transmis înaintea summitului din această toamnă. Spuneam că raportul vizează apropierea celor două țări și deci Uh, raportul conține o serie de sugestii concrete în acest sens. În primul rând, am insistat în raportul inițial pe ideea că trebuie să avem o strategie clară și coerentă față de India, dar și față de uh, zona uh, mai largă acestei țări, Strategia adoptată anul trecut uh, ocupă un rol uh, insuficient. Apoi am mai atras uh, atenția asupra faptului că agenda Uniunii Europeană-India 2020, adoptată cu ocazia ultimului summit, ar trebui să fie pusă în aplicare cât mai repede cu putință. Apoi ar trebui să avem și un acord de liber schimb. Negocierile ar trebui să fie reluate pentru a ajunge la un rezultat în beneficiul ambe, ambilor parteneri, din punct de vedere economic și social. Raportul și amendamentele de compromis uh, sublinează și potențialul imens de cooperare între UE și India în domeniul politicii uh, externe, pentru că avem uh, de-a face cu aceleași provocări. Probleme de securitate, terorism, extremismul, radicalizarea, migrația ilegală. Un dialog aprofundat cu, între cei doi parteneri, cu o cooperare sporită în ce privește gestionarea tensiunilor și a conflictelor în zonele respective, dar și la nivel internațional, ar fi de dorit. Apoi trebuie să implicăm și ONU printr-un angajament ferm a celor două părți cu privire la dreptul internațional, cu un parteneriat între democrațiile noastre pentru a aplica uh, valorile noastre comune la nivel internațional. Apoi mai există și alte domenii legate de politica externă, care au fost identificate atât în textul inițial cât și în amendamentele depuse de către colegi. Avem piste interesante de cooperare între India și Uniunea Europeană. Vă pot da câteva exemple. Securitatea maritimă, acțiunile pentru a combate pirateria în uh, Oceanul Indian. India și Uniunea Europeană pot uh, uh, pregăti practici comune apoi parteneriatul în domeniul mediului și al energiei durabile, domenii în care o consolidare a parteneriatului între India și Uniunea Europeană ar fi în beneficiul uh, mediului înconjurător, al economiei celor două țări, dar al da și un avânt cooperări internaționale în domeniu. Un alt domeniu identificat de colegii care au depus uh, colegi îl reprezintă schimburile interpersonale între UE și India, că e vorba de schimburi de studenți, de profesioniști din mai multe domenii, cooperare științifică sau culturală, trebuie să investim mai mult în uh, strângerea contactelor sau legăturilor între uh, europeni și indieni. Un alt domeniu uh, care necesită cooperarea noastră reprezintă drepturile omului, al drepturile femeilor, al libertății de cult în acest domeniu putem încerca să găsim uh, modalitatea pentru a ocroti mai bine aceste drepturi uh, fundamentale. Iată care sunt uh, axele principale pe care uh, ne-am pus de acord cu raportorii uh, alternativi, cărora le mulțumesc caldoros pentru cooperare. Dacă dorim ca acest raport să transmită un mesaj puternic și să fie mm, ascult, uh, auzit atât de celelalte instituții europene, cât și Uh, autoritățile de la New Delhi, nu trebuie să-l înecăm într-un noian de detalii contradictorii. Să ne axăm pe esențial, respectiv să spunem că ne dorim să uh, ne apropiem unii de ceilalți și să identificăm domenii potențiale de cooperare și să facem și recomandări în ce privește punerea în aplicare a cooperării noastre în aceste domenii. Vă mulțumesc! Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru această cooperare foarte utilă, foarte frustruoasă. Toți raportorii alternativi uh, apreciază această, acest efort. Cred că, într-adevăr, e momentul și e o oportunitate reală pentru noi să ne axăm pe relațiile dintre Uniunea Europeană și India și să identificăm domeniile unde se pot face progrese. Și cred că asta face raportul. Cred că, de asemenea, e foarte important, având în vedere că uh, au loc foarte multe evenimente mondiale, globale, mai ales în ce privește relațiile cu SUA și cu guvernul actual. Și faptul că UE și India au interese strategice comune, uh, pe care am avea o cooperare vitală și Cristian deja a schițat multe dintre aceste domenii. Aș putea să adaug, adaug la această listă, aș putea spune, de exemplu, că e foarte important să cooperăm pentru a combate schimbările climatice, pentru a ne angaja în ce privește punerea în aplicare a codului de la Paris. India este un aliat important în acest domeniu. Apoi, menținerea și păcii și a stabilității în Oceanul Indian, dar și în uh, Marea Uh, Chinei de Sud, uh, două rute comerciale foarte importante pentru Uniunea Europeană. Sunt uh, obiective importante, dar un domeniu pe care poate că nu l-am aprofundat suficient îl reprezintă combaterea terorismului și a radicalizării. Avem interese comune în ce privește coordonarea securității cibernetice. Știu că o prioritate pentru noi la Parlamentul European și în European o reprezintă creșterea și ocuparea. Dar cred că un astfel de dialog, un astfel de dialog cu India și cu uh, strângerea relațiilor comerciale ne-ar putea ajuta în acest domeniu. Tot în contextul comerțului, îmi pare foarte rău că nu constatăm niciun fel de pas înainte în ce privește negocierile cu privire la acordul de liber schimb. Știu că nu e obiectivul nostru, dar totuși au trecut 10 ani și poate că am putea să spunem că e nevoie cu adevărat să relansăm aceste negocieri, mai ales un mesaj pentru colegii de la DigiTrade. Acest acord este foarte important, având în vedere că aceste acorduri de liber schimb ar putea dubla exporturile europene spre India dar ar permite și uh, transmiterea unui semnal uh, puternic în ce privește poziția europeană puternică după Brexit. Am uh, constatat că există câteva semnale. Premierul Indiei a vizitat recent Germania, Spania și Franța și a lansat ceva uh, declarații în acest sens și poate că ar fi ca important ca Parlamentul și Comisia să profite de această oportunitate. S-a spus deja, președintele o roagă pe doamna Ghil să conchidă. Avem summitul din noiembrie din uh, New Delhi, deci nu trebuie să ratăm acest moment important și deci e important ca raportul nostru să aibă o abordare constructivă. Deci, în calitate de raportor alternativ, salut faptul că am reușit să menținem amendamente importante în amendamentele de compromis și mulțumesc raportorului că le-a inclus. Uh, Axarea pe uh, acordul de liber schimb, combaterea sărăciei, schimbărilor climatice și drepturile omului. Cred că raportul e echilibrat în ce privește relațiile dintre India și Pakistan. E important să avem un raport echilibrat în perspectiva summitului. Mulțumesc. Mai avem și prezentarea unui studiu pe tema energiei. Și pentru acest uh, studiu avem nevoie, deci dăm cuvântul următorului vorbitor, domnul Tane. Da, voi fi foarte succint. Nina și cu mine în 1999 uh, am, am fondat uh, grupul Friends of India. Nina Ghil împreună cu mine am fost membrii fondatori, apoi am ajuns prim președinte al delegației, primei delegații ale Parlamentului European în uh, India. India este un partener foarte important, are o populație la fel de mare ca uh, China, are relații istorice, culturale cu țări precum Franța, Portugalia și Regatul Unit. Avem domenii comune de interes, combaterea schimbărilor climatice, combaterea uh, terorismului jihadist și menținerea glo- uh, comerțului uh, global. India face parte din grupul BRIC și are o uh, economie în expansiune și sperăm că la un moment dat vom avea un acord de liber schimb. Probabil în 2027, când țara mea va fi părăsită deja în Europeană. Diaspora indiană e foarte mare, multe state membre în Regatul Unit, însă, așa cum spuneam, Brexitul schimbă foarte mult situația, dar în orice caz, oamenii poate nu-și dau seama că există doi premieri uh, la putere în țări din Europeană care... Deci premierul uh, Portugaliei, uh, bunicul său e de origine indială și noul premier irlandez e pe jumătate irlandez, oferat ca deci E pentru prima dată, îmi dau seama, când uh, avem uh, miniștri de origine indiană, uh, prim-miniștri de origine indiană, deci legăturile între UE și India sunt foarte puternice. Domnul Buchner, vă rog foarte mult, foarte succint. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule raportor. Aș avea două observații. La compromisul 7, Ați menționat foarte pe scurt OMC-ul. Ați mai menționat și amendamentul 100, care vorbește despre rezervele de orez uh, și de grâu. E foarte important pentru populație în cazul în care uh, ploile torențiale nu uh, cad la timp. E un, un aspect foarte important și știți că avem uh, o negociere la OMC pe acest subiect. Cred că a trebuit să consolidăm poziția Indiei. E foarte important din perspectiva drepturilor omului. Apoi, mi-ar plăcea să avem o formulare mai puternică legată de problemele interne cu care se confruntă India, mai ales în ce privește extremismul religios, castele și așa mai departe. Și mai îmi lipsește ceva din raport, uh, cea a uh, subiectul medicamentelor generice, care nu este suficient menționat în acest raport, dar pe ansamblu mă declar mulțumit de raport, e foarte bun, însă lipsesc totuși aceste uh, elemente pe care le-am menționat. Mi-ar plăcea să le introduceți în raport. Mulțumesc pentru a Uh, conchide, aș dori să dau cuvântul reprezentantei Serviciului de Acțiune Externă, dar vă rog foarte pe scurt. Thank you very much, Mr. Chair, and... Uh, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Preda, domnul raportor, precum și raportorilor din umbră, pentru acest raport, raport deosebit de valoros. Mă bucură și mă liniștește faptul că conținutul raportului se potrivește pe deplin cu uh, parteneriatul strategic pe care noi, SEAE, îl avem cu India și că se pune accentul pe anumite potențialități nerealizate în această relație. Noi, în viitor, vom avea o analiză aprofundată a acestei relații strategice și în 2016 uh, am avut un summit, am discutat atunci și agenda 2020 a UE și avem un plan consolidat de acțiune în vedere la orizontul anului 2020. Avem dialoguri pe securitate cibernetică, contra terorism, securitate navală și așa mai departe. Toate lucrurile acestea sunt acoperite în raport. Schimbările climatice de asemenea ne preocupă și constituie o prioritate pentru că există foarte multe incertitudini în legătură cu poziția americană și atunci e bine să se creeze uh, parteneriate mai strânse în toată lumea, mai ales cu democrații mari, cum ar fi India. Și există, bineînțeles, multe provocări uh, comune pe care le putem, de asemenea, înfruma, înfrunta împreună. Avem contacte interesante și la nivelul uh, individual, uh, avem participare și satisfacție sporită în cadrul programului Erasmus. Um, către India și ne bucurăm de asta, de asemenea și în domeniul științific. În ce privește dialogul pe drepturile omului, vom continua să punem accentul pe acesta înainte de summitul din uh, toamnă. Acest raport va continua să ne inspire și apreciem foarte mult uh, toate aceste contribuții ale dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult uh, Mâine va avea loc votul și în plen luna septembrie. Bun, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de un studiu legat de energie. Vreau să reamintesc uh, tuturor că e vorba de o dezbatere cu ușile închise pot să rămână în sală numai uh, parlamentarii și funcționarii de la grupurile politice, ceilalți trebuie să părăsească sala.